Reducerii acestui uh, sistem nefiind uh, uh, suficient, Comisia este gata să facă o propunere legislativă în acest sens. Vă mulțumim. Acesta fiind spuse, am încheiat dezbaterea cu privire la raportul Higgins. Votul va avea loc mâine la ora 11.30. Tot mâine ne întâlnim la următoarea ședință mâine, marți, 11 iunie 2013. Ne vom întâlni de la orele 8.30 la 15 uh, și uh, mai apoi uh, de la 15 la ora 23. Um, ora, ordinea de zi a fost deja publicată, o găsiți